care se impune în urma experienței din 2014. Are cuvântul domnul raportor, patru minute. Thank you, Mr. President. Sometimes... Mulțumesc, domnule președinte. Uneori, ceea ce facem aici este un exemplu pe care parlamentele naționale ar putea să îl urmeze procesul, uh, procedura noastră de a avea audieri publice pentru candidații de comisar înainte de a le acorda acorda votul întregii comisie este un bun exemplu. Imaginați-vă că atunci când se instalează Imaginați-vă un guvern care să vină la audier într-un parlament național înainte să fie votat guvernul. Dacă fiecare dintre miniștri ar trebui să își expună punctul de vedere în uh, o audiere de trei uh, ore, ar fi un lucru binevenit. Este ceea ce facem noi aici, însă și la noi lucrurile pot fi îmbunătățite. Și raportul meu asta vizează, să vină cu sugestii pentru îmbunătățirea situației. Permiteți-mi să subliniez doar trei dintre acestea. În primul rând, este vorba de tipul întrebărilor, natura incisivă a acestora. În ultimele audieri am avut 42 de întrebări din partea membrilor către comisar și 42 de răspunsuri. Eu propun să ne limităm la 25 pentru ca să se poată adresa și întrebări suplimentare. Ar fi o metodă mai incisivă de a aborda lucrurile. Scopul unei audieri nu este de a acorda cuvântul unui număr cât mai mare de deputați, ci de a obține informații cât mai precise din partea candidaților la postul de comisar. A doua propunere de îmbunătățire a lucrurilor se referă la modul în care evaluăm comisarii în urma audierilor. În momentul de față se întâlnesc coordonatorii din partea fiecărui grup politic, însă nu există reguli foarte clare. Regulamentul nostru de procedură dacă îl citim, ar putea să necesite un uh, vot în fiecare comisie de specialitate la, la solicitarea uh, unui singur partid sau grup politic. Nu cred că e bine așa ceva, pentru că votul Parlamentului, până la urmă, se dă pentru întregul colegiu de comisar. Votul unei comisii parlamentare pentru un comisar nu uh, este obligatoriu din punct de vedere uh, juridic, deci nu are valoare uh, juridică, dar trebuie să aibă valoare politică. Și ar trebui să apelăm la acest lucru doar atunci când se impune, nu ca regulă. Am văzut că atunci când a existat un vot negativ în trecut, au existat consecințe. Asta încerc eu să fac prin sugestiile mele, să clarificăm procedurile din această privință. Un ultim punct pe care aș dori să-l menționez se referă la echilibru de gen în Parlamentul nostru. Acest Parlament a acordat o atenție sporită îmbunătățirii dezechilibrului de gen care există. Însă, desigur, suntem legați de nominalizările care vin din partea guvernelor naționale atunci când se face una singură. Anul trecut, fiecare țară a nominalizat două persoane, permițând uh, uh, șefului comisiei să aleagă. Poate că ar putea instituționaliza acest lucru. Parlamentul poate propune ca fiecare guvern să nominalizeze cel puțin două persoane de sex diferit în care să aibă deplină încredere pentru că astfel președintele Comisiei ar uh, putea să obțină un mai bun echilibru de gen în întreaga sa echipă. Domnule președinte, mai sunt și alte sugestii pe care le menționez în acest raport, însă acestea am dorit să le evidențiez. Apelez la colegii mei să le citească și pe celelalte, pentru că astfel s-ar îmbunătăți situația foarte mult. Mulțumesc, domnule Corbet. La această prezentare succintă nu figurează decât posibilitatea intervențiilor spontane. Pentru început, domnul... Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Domnul Sver, vă mulțumesc, domnule președinte. Încă de când am devenit uh, eurodeputată, m-a interesat foarte mult această chestiune, pentru că mi s-a părut că sistemul de numire a comisarilor nu era destul de clar. Cred că totul ar trebui să se facă astfel încât președinții de comisie de aici de la Parlament să aibă posibilitatea să um, aleagă cea mai bună echipă cu putință. Dacă vorbim despre comisari care vin din uh, statele membre, nici sistemul de selecție de acolo nu este unul potrivit. Sunt de acord cu dumneavoastră în uh, ceea ce privește propunerea de a avea două propuneri din partea unui stat membru dacă se uh, confirmă și expertiza și competențele acestor persoane, astfel încât președintele de comisie să poată ajunge la o echipă echilibrată de comisari. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul doamna Borzan. Mulțumesc, domnule președinte aș dori să mulțumesc domnului Corbett și altor colegi din alte comisii cu care am uh, colucrat la elaborarea acestui raport. Audierea candidaților la postul de comisar european uh, sunt urmărite cu mare interes de toată lumea. E vorba de persoane care își vor asuma o mare răspundere și atunci când ei sunt numiți trebuie să examinăm caracterul lor, moralitatea lor, experiența lor, care trebuie să fie de cel mai înalt nivel. Eu consider că întregul proces ar trebui să implice mai mult pe cetățenii Uniunii Europene, europene ca aceștia să poată și ei participa la audieri cu propriile lor întrebări. Mă bucură faptul că propunerea mea în ce privește verificarea intereselor financiare ale candidaților și ale familiilor lor uh, e partea audierilor. De asemenea, susțin uh, propunerea uh, pentru doi candidați. Mulțumesc și acum colegul Maria să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că procedura audierilor pentru comisar este una foarte importantă, pentru că astfel se exercită controlul democratic. Parlamentul European își poate exercita astfel drepturile și, la nevoie, poate să uh, nu acorde votul de încredere Comisiei. Sigur că trebuie să fie o procedură care să implice și societatea civilă, unde să poată participa și cetățenii. Anul trecut am avut ocazia să particip la acest proces și am primit foarte multe e mail din partea unor cetățeni care au adresat foarte multe întrebări candidaților desemnați. Eu cred că ar trebui să dispune de mai mult timp pentru a adresa întrebările, ca lucrurile să nu fie doar la latitudinea coordonatorilor. Și aș dori să mă adresez o întrebare, chiar dacă am puțin timp. Comisia trebuie să fie un organism independent. Asta ne dorim. Este un lucru extrem de important, domnule Timărant. Mulțumesc, domnule Marias. Acum are cuvântul pe finalul procedurii intervențiilor spontane. Domnul... I... Domnul Arnot. Domnule Corbett, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră pentru ca Comisia să fie mai responsabilă, chiar dacă asta nu ar schimba foarte mult uh, lucrurile. Există sugestii bune făcute aici și mi se pare o idee bună aceea de a avea un adevărat control Poate dacă introducem așa ceva chiar și la Parlamentul European, poate am putea soluționa și îmbunătăți lucrurile în dezbaterile noastre aici. Comisarii sunt foarte importanți și totuși avem posibilitatea de a-i audia doar în calitate de potențial candidat. Și cred că cunosc o altă uniune care dorea să aibă un candidat unic. O altă problemă este că aici, în fața Parlamentului, s-ar a uh, renunța la puterile democratice și cetățenii practic n-ar avea nimic de spus față de niște comisari cu adevărat responsabili. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Arnott. Și acum, din partea Comisiei, domnul Timmermans, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș fi tentat să întreb pe domnul Arnott câți candidați poți audia în Camera Comunelor, uh, ca să nu mai vorbim despre Camera Lorzilor, dar nu, nu intrăm în uh, dezbatere de acest gen. Vreau să mulțumesc uh, raportorului, domnului Corbett, pentru un raport excelent și bine gândit pe un subiect care veți înțelege că e de mare importanță pentru Comisia Europeană, care salută și susține obiectivul ca audierile să fie mai flexibile și mai dinamice ele nu doar că permit uh, controlul parlamentar conform tratatului, ci și sunt o uh, fereastră importantă pentru că cetățenii se poate vedea cum funcționează Uniunea Europeană. Uh, apropo, câteodată în mass media, eu am fost ministru în Guvernul Național în țările de jos și apoi am devenit comisar și dintr-o dată am trecut de la a fi un politician la a fi un birocrat anonim. Uh, dar a fost mai uh, dur uh, uh, audierea din Parlamentul European decât audierea din Parlamentul celor de jos înainte de a deveni ministru. Și se tot spune că noi nu, uh, membrii Comisiei nu sunt aleși. Dar câte guverne, nu știu cât ce număr e acesta, dar e un număr însemnat de guverne în care miniștrii nu sunt aleși. Parlamentele, sigur, sunt alese ca Parlamentul European. Dar guvernele nu E adesea o problemă de punct de vedere. Și pentru comisie e de mare importanță ca audierile să fie uh, duse într-un mod uh, echitabil și deschis și coerent, mai ales pentru toți uh, comisarii numiți ar trebui să existe aceeași abordare cu întrebări și răspunsuri atât în formă scrisă cât și orală și pentru evaluarea fiecărui comisar propus patru vicepreședinți numiți care au o responsabilitate orizontală uh, cu competențele unui uh, număr mare de uh, comisiile Parlamentului European. Asta înseamnă că e bine să adaptăm și formatul audierilor, cum ar fi o conferință deschisă a președinților. În general, perioada de confirmare ar trebui uh, să fie în așa fel încât să se asigure că noua comisie își poate prelua funcția imediat după ce expiră mandatul uh, fostei uh, comisii. În acest context, comisia susține apelul la, statele, la adresa statelor membre să facă uh, nominalizările la timp și ținând cont de echilibru de gen. Uh, despre uh, cum se desfășoară audierile, Comisia susține uh, un număr sporit de întrebări uh, înscris de la 5 la 7 cu condiția ca sub întrebările sau întrebările secundare să fie abandonate. De asemenea, uh, Comisia salută limitarea numărului de întrebări la faza orală la 25 cu posibilitatea unei întrebări imediate ca urmare a răspunsului. În principiu, Comisia susține obiectivul Parlamentului de a ne asigura că procesul de audieri este accesibil și transparent pentru toți cetățenii europeni. Audierile, totuși, eh, au scopul ca membrii Parlamentului să controleze eh, candidații la funcția de comisar. De aceea, e dreptul membrilor Parlamentului European să pună direct întrebări uh, comisarilor uh, propuși. Comisia e deschisă la uh, eventuala examinare a, a conflictelor de interes a candidaților. Dacă Comisia ar face o modificare a codului său de conduită, va cere avizul Parlamentului, așa cum prevede acordul cadru pentru ne asigura că candidații sunt evaluați doar în ce privește competențele lor personale și cunoașterea portofoliului uh, dorit, Comisia uh, susține că rezultatele evaluării fiecărui candidat la funcția de comisar să fie publicate individual în termen de 24 de ore după, de ore după ce se face evaluarea sa. Cât despre chestiuni orizontale care afectează compoziția și structura comisiei în întregimea sa, comisia reamintește nevoia de a respecta pe deplin uh, competențele fiecare instituții și prerogativele acesteia. Um, comisia așteaptă cu nerăbdare să vadă care vor fi amendamentele propuse pentru această procedură preconizată, având în vedere tot ce s-a discutat în legătură cu audierile comisarilor și vreau să mulțumesc încă o dată pentru că s-a făcut o treabă foarte bună aici la Parlament, cel puțin din perspectiva noastră a Comisiei Europene. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule comisar Timmermans. Domnul Corbin vrea să vă dau o replică, chiar dacă nu este neapărat uzuală practica aceasta. Păstrasem uh, un minut din uh, intervenția mea pentru a putea reveni, dar voi fi foarte subcint. Mă bucur tare mult că am reușit să adun atâta înțelegere și consens până la urmă între grupurile Parlamentului European pe această temă. Dar sunt încântat cu atât mai mult cu cât, iată, văd că domnul Timmermans a avut timp să vorbească despre unele aspecte pe care eu nu le-am putut atinge astăzi. Deci, iată, Comisia ne sprijină întru totul sau aproape întru totul. Dar, bineînțeles, diavolul este uneori în uh, detalii. Cu toate acestea vreau să, le, să mulțumesc Comisiei pentru susținerea sa. Uh, de asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului Timmermans pentru dezbaterea sau discursul pe care l-a ținut uh, la dezbaterea privind drepturile omului. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Corbett. Iată, domnul Corbett, uh, sunteți un foarte bun cunoscător al uh, regulilor de procedură, dar vreau să vă atrag atenția asupra faptului că vă epuizaserăți deja cele patru minute. Bun,